Uh, uh, dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Yes. dear colleagues, before, before uh, going... Dragi colegi, înainte să trecem la voturi, aș dori să vă rog pe toți să introduceți cartela de vot în dispozitiv pentru a ști câte persoane sunt autorizate să voteze. Între timp, permiteți-mi să vă anunț hotărârile luate de coordonator la reuniunea de ieri. Acestea sunt înaintate Comisiei spre aprobare. În primul rând, un membru al grupului PPE este numit la un raport din proprie inițiativă cu privire la standarde comune minime privind de procedurile civile. Doamna Bergeron va fi raportoare pentru un raport din proprie inițiativă cu privire la uh, Uh, protecția adulților vulnerabili, apoi un membru al PPU-ului va fi raportor la raportul din proprie inițiativă cu privire la um, recunoașterea transfrontalieră a adopțiilor, uh, președintele, adică eu, voi fi raportor la raportul din proprie inițiativă cu privire la perioadele de limitare uh, în cadrul um, pentru accidentele rutiere. Apoi domnii Vos și Gebhard vor fi Um, raportori la legea comună privind vânzările. Un membru al grupului ECR va fi raportor um, pentru aviz pentru modificarea directivei 2011 per 16 cu privire la schimburile obligatorii automate um, de informații în domeniul impozitării. Decizia privind uh, raportorii permanenți a fost luată într temeiul juridic, va fi un membru al uh, SND-ului um, și uh, dintre supleanți domnul Cariv, apoi la chestiuni contencioase domnul Cavada, la comitologie delegația, delegarea puterilor legislative și acte delegate domnul Crisogonos, la codificare doamna Hautala. Coordonatorii au hotărât că Uniunea Europeană Rex Flag va fi invitată uh, să participe la reuniunea Comisiei din iulie și um, misiunea la OCDE de la Paris a fost schimbată pentru 21 septembrie 2015. Acestea sunt toate hotărârile coordonatorilor de ieri. Now we can proceed to the vote. Putem trece acum la voturi. Începem cu protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate. Uh, once again, may I ask everybody to in... Vă rog încă o dată să introduceți cartelele de vot în dispozitiv. 18 membri votează. Sunt 24 de membri prezenți, dar doar 19 cartele. Domnul Giamaschi nu are cartela. Uh, thank you. We have 24 cards in Gata, avem 24 de cartele în dispozitive. Suntem în regulă. Votăm compromisul 1 pentru Vă rog să ridicați mâinile în continuare. Five. Uh, uh, yes, against. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. First amendment number 24? Compromise 2. That, that's where. Page 4. Okay. Uh, then compromise number 2. Compromisul 2 pentru împotrivă Abțineri. Se adoptă. Compromise number three. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Obține. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul nou pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 309 pentru 309 E vorba de articolul 11, alinatul 1. Pentru, încă o dată, vă rog, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 39 pentru. Încă suntem la articolul 11. IMCO 39 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. ITRE 87 Împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 88 Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Prea multe persoane votează. Avem 25 de votanți. 24 voting, that's fine. Okay. So it has been adopted. Se adoptă. 13 voturi pentru, 11 împotriva. Amendamentul 310 pentru. 310. La amendamentul 310 suntem. Împotrivă. sine se adoptă. ITRE 19 pentru no, ITRE 90 90 împotrivă abțineri se respinge I391 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I392 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I393 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I394 Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 95, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 314, pentru, împotrivă. That we will check, please. Verificăm. Adopted. Se adoptă. Uh, IMCO 41. In favor. IMCO 41. Pentru. IMCO 41. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 97. In favor. I 97 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 316 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. ITRE 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 317 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 317, yes. 317, da? Se adoptă. 321. Pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze, spune președintele și aici trebuie să verificăm. It has been adopted. Se adoptă. I 300 Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trei sute treizeci și trei pentru. Împotrivă. abțineri, se adoptă. 334 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 45 pentru Împotrivă Verificăm, vă rog. Discuții interne. Deci votăm acum INCO 45. Lipsesc încă două, două voturi. Se adoptă. 335 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Da, se adoptă. Amendamentul de compromis 11. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 46 pentru împotrivă abțineri se respinge. ITRE 3 pentru împotrivă. Eu aș verifica, spune președintele. Și se adoptă. 47 pentru împotrivă Haideți să verificăm. Cred că s-a respins, dar verificăm oricum. And it has been adopted. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Sorry? 12A. 12A. Yes. Uh, recital 12A. Considerentul 12A, ITRE 11. Pentru. Suntem la ITRE 11, la amendamentul ITRE 11, la considerentul 12A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Adopted. Adopted. Și se adoptă. Imco 7 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm, vă rog frumos. I would say so, but... Adopted se adoptă. Okay, it is Amendment 8. Recital 14. Oh, yes. Recital 14. Amendamentul 8 al raportorului pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 69. Amendment 69. In favor. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Itre 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Imco 8. Ba nu, spune președintele. ITRE 16. Urmează voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Ok. Adopte. Se adoptă. i 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. i 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Voi verifica. Se adoptă. ITRE 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Yes. Uh, recital 25. Reci, uh, considerentul 25A, amendamentul 9 al raportorului pentru. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu aș zice că a fost adoptat. Haideți totuși să verificăm. Yes. Da, se adoptă. Considerentul 28, amendamentul 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83 in favor. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. IMCO 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm întregul raport. Votăm electronic. Am deschis votul. Se adoptă. Acum, proiectul de rezoluție Votăm electronic. Two more. Mai trebuie două voturi. Mai trebuie să voteze încă două persoane, da, au votat, se adoptă, am închis votul. Și acum decizia de a intra în negocieri cu Consiliul, votăm electronic. În regulă? Se adoptă în mod clar. Mulțumesc foarte mult!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 So now the single votes we... Acum urmează voturile unice, le vom, uh, acestea se vor desfășura în mod electronic. În primul rând, mărcile înregistrate comunitare. Am deschis votul. se adoptă. Felicitări doamnei Wikström. Apoi, legile în statele membre legate de mărcile înregistrate. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Felicitări, doamne Wikström, din nou. Uh, votul cu privire la proiectul de adresă legat de pachetul cu privire la mărcile înregistrate, am deschis votul. Mulțumesc, se adoptă. Votăm acum petiția. Nu, aceasta va fi discutată mai târziu. Se corectează domnul președinte. Acum doresc să o rog pe doamna Wikström să ia cuvântul dacă dorește. Doamna Wikström, am intervenit de atâtea ori, uh, doresc acum să spun mulțumesc tuturor. Groza. Uh, Mr. Groza uh, from the Council wishes to take the... Domnul Groza de la Consiliu dorește să intervină. Mulțumesc, domnule Svoboda, că mi-ați dat cuvântul. În numele președinției letone aș dori să spun câteva cuvinte referitor la stadiul lucrărilor în Consiliu. Suntem a cincea președinție care se ocupă de acest dosar foarte important din punct de vedere politic și economic. Președințiile Elena și Lituaniană au lucrat foarte mult ca să ajungă la un compromis și apoi președinția italiană a început negocierile pentru un acord în a doua lectură. Noi am fost cei care am încheiat aceste negocieri și acum suntem foarte aproape de sfârșit și votul dumneavoastră ne-a adus și mai aproape. În numele președinției letone îi mulțumesc doamnei Wikström și colegilor ei pentru că au fost parteneri foarte buni de negociere. Nu în ultimul rând, mulțumesc și comisiei mai ales domnului Eichenberg, pentru, pentru munca și pentru expertiza în acest dosar foarte complicat. Mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult! and uh, we go to the Bun, trecem acum la raportul domnului Reda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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 127. Pentru. Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Oh. Yes. Uh, IMCO 1. IMCO 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. and that has been se adoptă. 151 acum pentru împotrivă abțineri se adoptă. 150 două părți, e prima parte acum pentru împotrivă abțineri Verificăm. And that has been rejected. Second. Se respinge a doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri să adoptă. Uh, paragraf 2 Itre 21 pentru împotrivă abțineri respins Still missing somebody? Mai lipsește cineva? Închidem votul. Respins. Imco Imco 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 and 25 It was 11 to 11, so somebody didn't vote. Oh, uh, sorry? Compromise 3. Compromise 3. Amendamentul de compromis 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 165 acum pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. No, it doesn't work. It doesn't work. Yes? Da, verificăm, verificăm. 166. We have a problem with... Sistemul pare să nu funcționeze. Tehnica ne, ne-a lăsat în pană. Do we have a technician here? E un tehnician în sală? somebody has to. Well, let, let's try to do it manually. Vom încerca să votăm manual 166. Cine e pentru? Anunțul. Ah, Can somebody count? Vrea cineva să numere? Nine. Uh, it's, it's nine, nine according to my... 9 voturi pentru, acum împotrivă, respins. Compromisul 2, spune domnul președinte. Oh, sorry, 168, sorry, eight. Uh, sorry, uh, sorry, then Domnul președinte își cere scuze. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 vot pe părți, prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă. Haideți să, să, votă, să numărăm voturile împotrivă. Ridicați-vă mâinile, vă rog. Nu, haideți să începem cu pentru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 Hannah. 10. Okay, try again. Uh, sorry, against. Încă o dată, împotrivă. Nu, haideți să încercăm votul electronic. Ok, le technicien. Donc il y a un problème ici, oui. donc on a 24 ou 25 membres. Oui, non, mais apparemment il y a un problème sur ce ligne ici. Oui.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 O metodă combinată de vot uh, e necesară. Se pare că doar consolele de la masa prezidiului nu funcționează, cele din sală funcționează perfect. 190, amendamentul 190, amendamentul domnului Fos. Cine e pentru? Cine e pentru? Încă o dată, vă rog. Yeah.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 12, 12, 11. Ok, 12, 11. Sorry. Adopted. Nu, se adoptă. Abțineri? One 198. eight 198 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 201 pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic. La masa prezidiului, cine e pentru? Două voturi pentru și împotrivă. Trei voturi. So it has been rejected. Respins. 203 pentru împotrivă. abțineți? Trebuie să verificăm, îmi pare rău, spune domnul președinte. Vot electronic. Vot, haideți să votăm și la masa prezidiului. Trei voturi pentru, două împotrivă. Six in favor. That's nine. A three. Rejected. Rejected. Respins. Yeah. Nine. Two against. Yes. Rejected. Da, a respins. On peut le refaire aussi. Ok, on refait. okay. So, uh, two oh, we can Two uh, ah, we can vote. ah, ça marche. Hallelujah. So we are at uh, 203. 203. Acum.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 Mrs. Reda. Doamna Reda. Am putea repeta votul uh, și în prealabil ar trebui să ne asigurăm că numărul de voturi este cel corect, pentru că mi se pare că am avut un vot în plus. We can repeat. Bun, repetăm votul. Votăm așadar amendamentul 203. Still, still. One is There's only 25 people voting. 25 you see? voting. no, no, 26 25. Voting. There are 26 cards and 25 voting. Yeah, so that's. Yeah. It would be nice. It yeah, would be nice the person, the person that does not. Persoana care nu votează, dar cu toate acestea și-a introdus cartela de vot în consolă, este rugată să extragă cartela respectivă. Bună, se adoptă. 204 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Bine, verificăm. Respins. 206 pentru împotrivă. Abțineri respins. 207 pentru împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul de compromis 4 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 225 pentru Amendamentul 225 pentru împotrivă abțineri respins. Haideți să verificăm. Respins. 230. Uh, Amendamentul 230 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 232 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 233 pentru. împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, verificăm. And it has been Respins. 235 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 266. Aliniatul 6A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 280. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 283 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 284 pentru, împotrivă, abțineri, respins. I3 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 288 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. I37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Există obiecții la amendamentul oral? Doamna Reda. Da, deci, amendamentul oral ar adăuga după Swift Ratification teza fără a duce la o ratificare uh, adițională. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 306. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 322 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Oh, that has been clearly adopted. Se adoptă. Nu părea chiar așa de categoric. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 325 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 326 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Thank you. Compromisul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 345 pentru împotrivă abțineri respins. 346 pentru împotrivă abțineri respins. 348 pentru împotrivă, abțineri, respins. 350 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. It has been adopted. 351. Uh, Se adoptă. 351, două părți. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Respinsă. Bine, verificăm. Three five one first part prima parte la 351. Lipsesc trei voturi. Okay. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 352. Pentru. Împotrivă tineri se adoptă. 353 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 355 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Doriți să verificăm votul la 355. And he has been Respins. 356. Pentru. Împotrivă. Abțineți. Respins. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineți. Se adoptă. 363. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Haideți să verificăm. It has been rejected. Respins. Trei sute șaizeci și patru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. cinci Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 366 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri,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 396 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 411 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 412 pentru, împotrivă, abțineți, respins. 414 pentru, împotrivă, verificăm. I would guess also. Was not sure. And it has been respins. 418 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 419 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 421 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 So we go to Yes. So we go to... Trecem la 429 pentru 429 pentru împotrivă verificăm Nothing so, but it's not unclear. And it has been adopted. Se adoptă. 430 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 451 pentru. 451 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 471 pentru Împotrivă. Adopt. Se adoptă. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 476. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Check. Verificăm votul la 476. One more, yes. And this will be... Se adoptă. 487. 487 pentru. Împotrivă. 487. A, devine caduc. Atunci I320 Pentru. I320. Sunteți de acord? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 507 pentru împotrivă abțineri respins 508 pentru împotrivă abțineri respins 509 pentru împotrivă abțineri respins amendamentul 22 pentru Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 523 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 to 4. 5 de 4 pentru. Împotrivă abțineri, să adoptăm. 525 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 525. and it has been rejected. Se respinge. 526 pentru împotrivă abține, se respinge, 527 pentru, împotrivă, abține, se respinge, 528 pentru, împotrivă, verificăm. and it has been rejected. Se respinge. Încă 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 22, compromisul 23, două părți. Prima parte pentru împotrivă, abțineri, respinge, verificăm prima parte. Se respinge cea a doua parte pentru împotrivă abține se adoptă. 532 pentru împotrivă abțineri se respinge. 538 pentru împotrivă abțineri se adoptă 539 pentru împotrivă abțineri se adoptă 552 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 553, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. I know it is tiring, but yet știu că e obositor, dar vă rog să vă ridicați mâinile. Se adoptă. 554 pentru împotrivă obțineri se adoptă. 555 pentru nu, 554. Care devine caduc. A, 555 devine caduc. 556 acum. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm prima parte. Se adoptă. Cea a doua parte. Prim, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În 29. pentru împotrivă abțineri se adoptă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 43 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 44. One more. Is it been adopted? Se adoptă. 45. Împotriv, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 28. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 57. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 29 pentru împotrivă abține să adoptă 69 pentru împotrivă abțineri se respinge verificăm la 69 It has been adopted. Se adoptă. pentru, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm la 71. Se adoptă. 75 pentru. Nu, 73 pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 74. Is it been rejected? Se respinge. 75 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 76. I think adopted, but not sure. Adopted, uh, 77 in favor. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 94 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm la 94. Rejected. Se respinge. 101. Pentru. Nu. 104. O să ne la caduc. La 104. Pentru. Împotrivă abține. Se respinge. Verificăm. Verificăm la 104. Se respinge. 105 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm la 107. Se respinge. Compromisul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 116. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă.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 132 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum electronic raportul în ansamblu. and it has been adopted. Se adoptă. Congratulations to Mr. Felicitări, doamnei Reda. Now we have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 What do we have? Uh, sorry, can, can there be quiet in the hall? Președintele, puteți să faceți liniște în sală, vă rog frumos. Thank you very much. We go back. Cu mulțumiri. Trecem la voturile unice. Votăm petiția. Uh, uh chairman. Uh, micro. We are tired of voting. Ne-am uh, săturat de atâtea voturi în continuu. Putem să facem o pauză de 5 minute, vă rugăm frumos. Dacă este vreme. Dacă nu, putem continua. Uh. Does anybody support that? I... Mai dorește cineva o pauză? Văd că nu, deci continuăm. Vot unic, petiția 486 per 2014. Vot electronic. Discuții interne.

and it has been adopted. Se adoptă. Încă un vot unic. Temeiul juridic. Protejarea împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a legislației adoptate de o țară terță. Vot electronic. and it has been adopted. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Urmează punctul 20, o propunere de directivă cu privire la cu privire la navigatori, Propunerea de modificare a directivelor 2008-94 și așa mai departe. Sunt trei directive, deschid votul. Se votează electronic. And that has been adopted. Se adoptă. Okay. Uh, then we have another single vote. Uh... Mai avem un vot unic Raportul domnului Maștalca, protecția împotriva practicilor prejudiciabile, am deschis votul. That has been adopted. Se adoptă. Îmi cer scuze, înainte a fost punctul 21, acum este punctul 22, tot raportul domnului Maștalca. Deschid votul. And that has been also adopted. Și se adoptă de asemenea. Doamna Kaufmann dorește să intervină oare înainte să votăm raportul dânsei? Danke, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac două comentarii vis-a-vis -vis de lista de vot. Se prea poate ca aceasta să nu fie neapărat corectă. La compromisul 5, în primul rând, după adoptarea acestuia, Trebuie să, vot, să fie votat uh, amendamentul 39 și nu amendamentul 37. Și în al doilea rând avem uh, două uh, amendamente identice, IMCO 39 la, uh, și încă unul la uh, aliniatul 18C pe pagina 32 și nu la aliniatul 11, dar cred că informația asta va parveni deja. Ich soll das noch einmal sagen? Să mai spun o dată? Bun. Deci, stimați colegi, îmi pare foarte rău, dar uh, a fost greu de gestionat uh, efortul acesta, dar știți ați fost și voi în asemenea situații. Deci, în primul rând, la amendamentul de compromis 5. Uh, după acesta vine amendamentul 39 și nu 37. Și în al doilea rând avem uh, IMCO 32 și MV 39 amendamente identice care trebuie să fie votate la aliniatul 18C, adică pe pagina 20 în lista mea de vot și nu la uh, aliniatul so please control us that we proceed. Deci puteți să ne confirmați că vom merge mai departe? Mulțumesc. Începem cu acest amendament de compromis. 5 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Amendamentul 41. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Și se respinge. Amendamentul de compromis 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57 vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Și se adoptă. Se respinge, se corectează președintele, se respinge. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Șaizeci pentru. Împotrivă. Nu sunt sigur, haideți să verificăm. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. MV16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. MV30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. NV40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. și se respinge. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a respins, dar verificăm. Da, se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm la 79. și se respinge. 78 pentru, împotrivă, verificăm, eu cred că se respinge, dar verificăm. Se respinge. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81, voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Are we at 89, 81? Yes. 81. yes. and that has been rejected. Și se respinge. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Oh. Adopted. Se adoptă. Mie nu mi se părea, dar se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ar, amendamentul 92 pentru împotrivă abțineri se respinge. 93 pentru Îmi cer scuze, spune președintele, 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 23. Nu, nu-l votăm pe acesta. Envi 23 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Adopt. Se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. O nouă pentru împotrivă. Verificăm. Se adoptă. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 112 pentru împotrivă verificăm rejected. Compromise 19 in three parts. It's a 19 vot pe părți în trei părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Verificăm. No, you are tired, but... Știu că sunteți obosiți, dar trebuie să verificăm. Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV12. La alineatul 13A, votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 129 sau 128. 128, spune președintele, pentru. Îmi cer scuze din nou, spune președintele, votăm acum 129, nu 128. Se pare că cel dinainte era inclus la, la compromis. Twenty. La compromisul 20. Is it? We can vote, we can vote. So, so, uh, we vote yeah? not to have any doubts, let's vote. Ca să nu fie nicio umbră de îndoială, haideți să votăm la 128. Bine? Pentru. Împotrivă. Acum trebuie să verificăm. Deci verificăm la 128. și se respinge. 129 pentru împotrivă. Mai verificăm o dată. Și se adoptă. Doamna Kaufmann vă atrag atenția că amendamentul original 129 a fost uh, depus în engleză, traducerea în germană însă este foarte defectuoasă, nu știu uh, cum arată celelalte versiuni, aș vrea să votăm doar amendamentul original în engleză. Thank you. Let's we we check that. So we one 130, yes. thirty. Okay. Uh, we vote on thirty. Bine, deci votăm la 130. Pentru. Pentru am zis. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 139 pentru împotrivă verificăm. Se adoptă. One, four, three.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 So it falls. 1414. 14. 141 devine caduc. 141 is 141 este incompatibil cu 139. Așa deci trecem la 143 voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 144 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 145 pentru. Împotrivă? Verificăm. Se adoptă. Uh, one, four, 146. Există un amendament oral aici? 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Presupun că e respins. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 150 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Adopted. Se adoptă. 151 pentru. Împotrivă. Abțineți. Respins. 152 pentru. Împotrivă. 152. Deci, 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 153 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. One six two, one six three, one six two. 162. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 163. Employment. Nu. Emplu 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. And it has been rejected. Respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 170 pentru. Împotrivă. Verificăm. Respins. 171 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Emplă 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bine, verificăm. Uh, rejected, yes. Respins. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 189. Pentru. Împotrivă. abțineți Respins. 190. Pentru. Împotrivă. abțineți Respins. 191. Pentru. Împotrivă. abțineți Se adoptă. 192 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm. Bine, verificăm votul la amendamentul 192. Adopted. Se adoptă. 194. ok. Oh, sorry. What... 195 de fapt. Pentru. 195. 195. Yep. 195. 195 deci pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mrs. Kaufman. Kaufman. Doamna Kaufman. Trebuie să trecem la amendamentul 206. Trebuie să-l votăm pe acesta. Și după aceea trecem la 208. Mulțumesc. 206 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Rejected. Respins. 208 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 209 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Envi 19 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. se adoptă. 228 pentru, împotrivă. No, sorry, it's covered. It's covered. Covered. Covered by compromise 28. So employ, employment 16. Okay. Uh, employment. Emplu 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Emplu 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins, plus 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins, plus 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins, plus 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins, plus 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. M35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 21 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. IMCO 21. IMCO 21. Uh, rejected IMCO 20. Respins. IMCO 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. IMCO 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. MV 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. MV 24 pentru împotrivă, abțineri respins, NV25 pentru, împotrivă, abțineri respins, NV26 pentru, împotrivă, abțineri respins, NV27 pentru, împotrivă, abțineri respins, NV28 pentru, împotrivă, abțineri respins, Envy 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins, Envy 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Deci verificăm Envy 33. Oh, adopted. Uh, se adoptă. Ce surpriză. MV34 pentru, împotrivă, abțineri respins, MV37 pentru, împotrivă, abțineri respins, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Amendment Amendamentul 5. Respins. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 7 pentru împotrivă abțineri Respins. 8 pentru, împotrivă, abținere, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineți, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Împo abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul final.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 Dear colleagues, we may continue. Stimați colegi, continuăm. We still have two points. Mai avem două puncte pe ordinea de zi a ședinței din dimineața aceasta. Continuăm cu punctul 23, schimb de opinii cu privire la societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. Îi dăm cuvântul raportorului, domnul de Grandes Pascual. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, reprezentanții acestei comisii, uh, reprezentanții comisiei și ai Consiliului și alți uh, pasionați uh, ai acestei întâlniri care s-ar putea și ar trebui să ascultă dezbaterile noastre despre această chestiune atât de controversată. La Comisia Jurii a ajuns propunerea de directivă cu privire la societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, cu acronimul SUP. În teorie, doamnelor și domnilor, stimați colegi, dacă, dacă lucrurile ar fi fost mai, mai bune, ne-am aflat acum în situația de a discuta un raport al raportorului. Însă nu s-au înregistrat condițiile de a avea aceste, această situație de normalitate de la bun început, uh, când am avut uh, schimburi de vederi, am spus că mi-au um, răspunderea în termenii um, care mi erau um, um care mi au impuși. Vreau să verific însă să văd dacă în piscină mai e și apă înainte să mă arunc direct pe ciment. Dar uh, am avut de la bun început atitudine destul de um, optimistă, dar cu precauție. Pentru că a fost vorba de o propunere a comisiei și am plecat de la ideea că putem să ajungem la un text mai bun, la o formulare care să aducă o valoare adăugată adevărată. Ne-am gândit că e mult de lucru și am uh, verificat cumva temperatura politică în cadrul membrilor comisiei, a membrii gufurilor, în rândul sectoarelor interesate și de aceea am luat uh, decizia de a amâna elaborarea raportului și a face în schimb un document de lucru pentru a vedea care sunt problemele și posibilele soluții. Ulterior, după ce mm, vreau să prezint acest raport, după un dialog uh, cu, deschis uh, cu membrii acestei comisii, a trebuit să amân și mai mult Uh, prezentarea raportului în sine. Mărturisesc că mi-a luat ceva de, să vorbesc cu toate grupurile interesate, cu reprezentanții um, sectorului și cu comisia și um, m-am gândit că trebuie să luptăm cu toții către un um, scop comun și anume să îmbunătățim uh, condițiile de acces la piața europeană pentru IMM-uri. Dar asta nu se întâmplă neapărat prin mijloacele din această propunere, însă, v-am spus, obiectivul era același. Ne aflăm acum în fața unui element nou de analiză, și anume propunerea aprobată de Consiliu săptămâna trecută, care este esențială. Cei care urmăresc aceste dezbateri cu atenție știu că și în, în rândul Consiliului există uh, clivaje, lucru care e normal, și că au fost niște discuții aprinse, au fost, s-au înregistrat minorități de blocaj, apoi acestea au fost depășite, acum există o poziție oficială pe care o vedem aici, dar nu se poate spune că um, Consiliul uh, are o poziție puternică. Nu vreau să fiu aici uh, ofensivă, dar vreau să spun că poziția uh, Consiliului este una fragilă și că uh, Uh, trebuie să profităm de acest lucru. Propunerea um, Consiliului modifică mult propunerea uh, Comisiei, cred că 60% e diferit, însă cred că tot nu rezolvă câteva chestiuni care au rămas, uh, au fost problematice de la bun început. de exemplu, măsurile de luptă împotriva fraudei uh, și posibilitatea dumpingului social, dar acestea sunt doar exemple de problematici nesoluționate. Unele care ar trebui să fie rezolvate dacă vrem cu adevărat să ajungem la poziții comune pentru a duce dosarul acesta mai departe. În plus, se pune problema adevăratei valori uh, adăugate a propunerii, ceea ce este foarte serios, e o chestiune de fond. Nu putem să lucrăm așa aiurea, um, uh, ca și cum ar fi vorba de un exercițiu intelectual, ipotetic. De fapt, noi suntem legiuitori și deci avem un cadru de lucru, nu putem să uităm acest lucru, pentru că acesta este obiectivul nostru până la urmă. Pe de altă parte, domnilor și domnilor, deja în Parlament uh, am avut un aviz la Comisia EMP, care a respins propunerea Comisiei. Um, și, uh, de asemenea, Comisia pentru Piața Internă mm, întâmpină greutăți în a găsi o majoritate pentru a ajunge la compromisurile care um, să meargă mai departe. De fapt, nu există nici de acordul doamnei raportare. Totul este ipotetic. S-ar putea, um, până la urmă, ca și această comisie să respingă propunerea. Iată, un, o situație mm, conturată a ceea ce se întâmplă, așa se întâmplă în uh, viața politică, lucrurile trebuie uh, să fie adoptate cu um, seriozitate pentru a se încerca găsirea de soluții. Nu vă mai spun acum cu ce probleme ne confruntăm la Comisia Jurii, pentru că deja uh, s-au văzut acestea în dezbaterile anterioare și sper că se vor manifesta și în continuare, însă acum vă spun, avem și un element nou, poziția Consiliului. Și cred că merită să vorbim despre aceasta în profunzime. Aceasta este situația și consider că este mare nevoie ca în cadrul Parlamentului Uh, noi să ascultăm um, ce a de spus Consiliul, să ne spună orientarea sa generală cu privire la sub și apoi să dăm cuvântul Comisiei ca să vedem ce reacție are la aceste schimbări propuse față de propunerea sa și apoi să vedem și Parlamentul ce de poziție are și să revenim la dezbaterile în cadrul comisiei noastre. Eu asta cred că trebuie făcut și aș vrea, am vrut doar uh, înainte de a da cuvântul celor două instituții, uh, să fac un fel de introducere, să vă spun cum stau lucrurile, dar v-am spus, aș vrea să aud cele două instituții și după aceea colegilor și sper la final să-mi dați cuvântul din nou pentru a face o evaluare a situației uh, actuale. Mulțumesc! Yes, thank you. Uh, now the floor would go. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Guna Paidere din partea Consiliului. Îmi cer scuze dacă n-am pronunțat corect numele. Mulțumesc. Ați pronunțat bine. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Bună ziua tuturor. Mă numesc Guna Paidere și sunt uh, Uh, șeful uh, registrului uh, comercial din Letonia și în timpul președinției letone prezidez de asemenea și lui grupul de lucru al Consiliului în ceea ce privește supul. Cât despre în numele președinției letone aș dori să profit de această ocazie pentru a informa Comisia Jurii cu privire la abordarea generală a dosarului sub, care a fost adoptată de Consiliul Competitivitate pe 28 mai s-a ajuns uh, la un compromis, n-a fost deloc uh, ușor, a fost nevoie de 14 reuniuni de grup uh, sub președințiile italiană, greacă și letonă pentru a finaliza acest document. În cadrul acestor reuniuni s-au ridicat mai multe preocupări de către delegații. Unele dintre acestea au fost foarte asemănătoare cu cele care au fost discutate până acum în reuniunile Comisiei Jurii. Am reușit uh, să găsim un compromis uh, concentrându-ne pe două elemente principale ale propunerii. În primul rând, um, înregistrarea online a companiilor, care ni se pare un element esențial al acestei propuneri, după părerea noastră, credem că va fi uh, în folosul digitalizării în Europa și în acest sens aș dori să-l citesc pe ministrul nostru de Economie, care a spus în cadrul Consiliului uh, pentru Competitivitate că avem o ocazie grozavă atât uh, la nivel practic cât și simbolic să încurajăm uh, companiile să devină mai digitale, permisându-le să se înregistreze digital. Dar am recunoscut, desigur, și provocările care sunt conexe acestei um, înregistrări online, mai ales când e vorba de identificarea transfrontalieră. De aceea, compromisul Consiliului obligă statele membre să recunoască doar um, mijloacele de identificare online care sunt recunoscute um, de celelalte state și care uh, se conformează cu regulamentul uh, de resort. De asemenea, uh, o și altă chestiune foarte, um, foarte importantă a fost um, cerința de capital minimal, care mi se pare, minim, care mi se pare foarte importantă considerăm uh, că s-ar putea uh, contribui aici la competitivitatea aici. Am uh, vrut să, fie, să limităm posibilitățile de um, abuzuri prin, prin obligația de um, creare de rezerve pentru societăți. În rezumat, considerăm că textul um, Consiliului de acum nu permite niște riscuri mai mari pentru supuri decât pentru alte companii naționale. Între timp uh, și în același timp uh, textul um, Consiliului uh, aduce valoare adăugată față de textul um, Comisiei, um, permite înregistrarea online a societăților, care va duce sigur la creșterea înregistrărilor online și va, vor fi informări foarte bine făcute din partea statelor membre. Vă putem spune că suntem foarte încântați de compromisul la care am ajuns uh, la acest dosar la Consiliul Competitivitate pentru că Europa Digitală și Europa Competitivă se reprezintă două dintre prioritățile președinției letone, însă președinția noastră se apropie de sfârșit, uh, iar astăzi uh, lângă mine stă doamna Helen Mansard care va fi Uh, președinta um, reuniunilor pe dosarul faile în timpul uh, președinției luxemburgheze care urmează. Doamna vă va informa acum pe scurt cu privire la planurile președinției uh, luxemburgheze în acest dosar. Thank you. Thank you for the floor. Thank you, Gun. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și Gunei. Mă numesc Helen Masar, sunt atașat al Ministerului de Justiție al Luxemburgului, așa cum a spus Guna deja. Voi fi parte din echipa de negociere. În, în primul rând, având în vedere că noi urmăm, vreau să vă mulțumesc uh, președinției letone pentru eforturile remarcabile făcute la acest dosar. Cred că um, într-adevăr, deși există un consens între statele membre cu privire la obiectivul uh, general al acestei propuneri și anume să se încurajeze și să se faciliteze um, înființarea de uh, SRL-uri europene, Um, președinția letonă a trebuit să facă eforturi mari și să se angajeze mult pentru a rezolva uh, chestiunile um, de rezolvat. Președinția care urmează consideră că abordarea generală la care s-a ajuns sub președinție letonă reprezintă o bază foarte bună și sperăm că Parlamentul va putea să-și uh, voteze um, poziția așa cum a fost planificat. Noi ne angajăm să lucrăm din greu pe marginea acestui dosar și așteptăm cu interes să avem negocieri fructuoase cu Parlamentul, astfel încât să ajungem la un acord final. I thank you. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Hoyer de la Comisie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul în cadrul acestei comisii. E vorba de un dosar în care Uh, percepțiile par să fie dominante. În ultimele luni am auzit atât de multe lucruri negative legate de această propunere, că e vorba de spălare de bani, de companii fantomă care s-ar crea, de dumping social, de subminarea participării lucrătorilor, de evaziune fiscală și așa mai departe. Trebuie să ne punem întrebarea dacă chiar așa stau lucrurile, cum se poate, dacă așa stau lucrurile, cum uh, s-a găsit majoritate calificată în cadrul Consiliului în favoarea acestei propuneri. Ei bine, în minutele care urmează o să vă, încerc să vă dau câteva date concrete și o să încerc să uh, apăr această propunere. Desigur, nu există nicio propunere care să nu implice niciun risc, dar trebuie să vedem uh, această propunere și din perspectiva identificării uh, valorii adăugate clare și în lumina măsurilor de precauție care pot fi oferite. În primul rând, în ceea ce privește uh, Um, piața internă uh, și libertatea de înființare a activităților um, um, transfrontaliere și înființarea pieții unice. E vorba de articolul 41 din tratat. Vrem să funcționeze această piață. Apoi, uh, această propunere este o avangardă pentru digitalizare. Înregistrarea online uh, transfrontalieră va fi prima, primul rezultat concret al pieței unice digitale europene. Această, această propunere se poate contribui și la creștere, la crearea de locuri de muncă. Știm cu toții că 95% din uh, SRL-uri sunt IMM-uri și vor avea de câștigat de urma aceste propuneri. În plus, această mm, măsură nu este um, disponibilă și pentru grupurile mari. În plus, um, aceasta va avantaja foarte mult startup-urile inovatoare. Pentru că de obicei se întâmplă. Cineva are o idee grozavă, dar nu are bani. Și Consiliul s-a angajat și a confirmat uh, sprijinul pentru elementele cheie, iar acum considerăm că Parlamentul European, dumneavoastră, adică aveți ocazia unică de a vă implica și dumneavoastră, de a propune soluții constructive pentru uh, a dezvolta și mai mult dreptul societăților. Și uh, cred că nu va mai apărea o altă um, ocazie la fel de bună în curând s-a confirmat nevoia de acest instrument de mai multe voci din diferite uh, zone, din rândul IMM-urilor și startup-urilor din multe țări. Aceste companii nu sunt la fel de bine organizate cum sunt cele din alte sectoare. IMM-urile sunt mici prin definiția lor, deci nu se aud la fel de bine la Bruxelles, dar asta nu înseamnă că trebuie să le ignorăm. Propunerea are o valoare adăugată mare, oferă o armonizare a normelor cheie în întreaga Uniune Europeană pentru înregistrare și uh, operarea companii, companiilor cu asociat unic. Le va face viața mai ușoară și va fi mai puțin costisitor uh, pentru operatorii care vor să lucreze transfrontalier. Dar cum e cu riscurile? V-am mai spus și înainte, există, întotdeauna au existat și întotdeauna vor exista riscuri. Le recunoaște, le luăm în serios și trebuie să găsim soluții. Dar dacă îmi permiteți o comparație, dacă faci designul unei noi mașini, Uh, poate uh, mașini fără șofer, așa cum încearcă Google. Desigur că se pune și problema riscurilor de, despre posibile accidente, însă soluția nu este să te oprești din uh, conceperea unui nou tip de mașini, ci trebuie să faci acest lucru și în același timp să o faci să fie cât se poate de sigur. Asta e provocarea. Dacă ne întoarcem acum la instrumentul nostru electronic, acum se fac cereri fiscale, se înscriu oamenii online la universități, reprezintă investiții foarte mari pentru părinți, facem transferuri uh, bancare online, uh, se creează companii în majoritatea statelor uh, membre, toate acestea, fără să, verifice, să se verifice identitatea fizică a fondatorilor. Și acum ajungem la o chestiune foarte interesantă. Am ajuns la concluzia că sistemele electronice, înregistrarea electronică, reprezintă un sistem mai sofisticat, mai greu să se facă Uh, abuzuri decât cel uh, tradițional, pentru că se pot face controle mult mai uh, rapid online, pe cale electronică. Cum rămâne cu celelalte preocupări? Dacă nu cumva propunerea va slăbi standardele sociale, va contribui la dumping social. Sigur, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a împiedica acest lucru, însă aș vrea să mă exprim clar cu privire la această chestiune. Aspectele sociale sunt reglementate și în alte um, documente legislative europene. Propunerea sub Uh, nu aduce nicio atingere a acestora. Uh, comisia face uh, muncă pe partea socială, se face o revizuire constantă a directivei privind detașarea lucrătorilor și Uh, există un drept al muncii european care trebuie să meargă mână-mână cu elaborarea pieței unice, cu dezvoltarea dreptului um, societăților pentru a ne asigura că există un teren echitabil care să nu permită dumping social. Aceasta este abordarea clară a Comisiei. Încă un lucru, uh, separarea sediului de um, locul unde se desfășoară activitatea, dacă nu cumva acest lucru ar putea să, duce la, să ducă la evaziune fiscală și la probleme de legate de participarea angajaților. Uh, Consiliul a eliminat complet uh, chestiunea sediului, ceea ce înseamnă că status quo-ul uh, actual uh, se va menține. Nu s-a schimbat nimic. Statele membre au dreptul să permită sau să împiedice această separare. Iar textul Consiliului face clar și faptul că dacă se face abuz um, în aceste două domenii, um, um, evaziunea fiscală sau participarea lucrătorilor, acest lucru se va trata în altă parte. Apoi, spălarea de bani. Tocmai am uh, contribuit la consolidarea luptei împotriva spălării de bani în directivele de rigoare. Propunerea sub este perfect uh, compatibilă cu directiva antispălare de bani. Și este foarte interesant, uh, la anumite capitole chiar merge mai departe decât aceasta, pentru că titularul, proprietarul trebuie să fie identificat atunci când se face înregistrare. E o noutate, merge mai departe de directiva Uh, revizuită împotriva spălării de bani. Și, în sfârșit, uh, am să fiu succint, domnule președinte, până la urmă este un document, un instrument de drept al societăților. În textul Consiliului uh, face multe uh, pentru rezolvarea preocupărilor ridicate și sunt sigură că se pot face mai multe și dumneavoastră în această comisie rămâne să veniți cu propuneri pentru îndepărtarea preocupărilor și noi ne vom implica într-un dialog constructiv cu Parlamentul pentru a um, îndepărta birocrația din uh, constituirea societăților. Mulțumesc! Well, uh... Mulțumim și noi. Doamna Nibler, ați cuvântul. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc întâi de toate domnului raportor, raportorului nostru, nu doar pentru raportul său, ci și pentru maniera în care ne-a implicat pe toți în eforturile sale. Uh, Iată, pe baza unui document de lucru am putut să pătrundem în detaliu problematica și iată, astăzi avem posibilitatea de a primi detalii suplimentare din partea Consiliului, din partea Comisiei. Mi se pare că e o metodă minunată pentru care vreau să mulțumesc. La comisia noastră am avut de mai multe ori posibilitatea de a purta dezbateri și uh, de la bun început, dați-mi voie să vă spun că atitudinea mea este în continuare critică în ceea ce privește acest tip de societate. Pe drept, uh, raportorul nostru a spus că teoretic ar trebui să fim în favoarea propunerii, dar totuși trebuie să fim precauți. Sunt de acord, dar până la urmă ambiția acestei uh, propuneri legislative a fost aceea de a permite IMM-urilor să își uh, desfășoare activitatea și în alte state. E important în era digitalizării, dar mă tem că, din perspectiva mea, nu aceasta este propunerea legislativă care ne-ar putea ajuta să atingem uh, acest obiectiv. Și dacă mai aud și uh, intervenția comisiei care ne spune că fără riscuri nu câștigăm nimic, atunci, iată, critica mea devine uh, Uh, și mai uh, acerbă. Să nu uităm că am tot discutat despre temele acestea. Avem, uh, de altfel, o comisie specială pe taxare aici la Parlamentul European, deci evaziunea fiscală, frauda ne preocupă și iată, Comisia vine cu o asemenea propunere care până la urmă nu face nimic altceva decât să permită Um, antreprenorilor uh, o mulțime de libertăți. Prin urmare, mă întreb cum am putea justifica o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de această, de o asemenea propunere legislativă, nu uh, în fața uh, alegătorilor noștri, ci în fața colegilor noștri, pentru că, iată, această propunere uh, Uh, practic deschide ușa forum shoppingului, permite uh, antreprenorilor să se înscrie pe aici, pe acolo, foarte, foarte ușor. Mie mi se pare că există multe riscuri pe care trebuie să le analizăm cu mare, mare atenție. Nu pot accepta să tratăm uh, cu prea multă flexibilitate problema. Am vorbit despre forum shopping, de asemenea am probleme legate de capitalul, de rezervele de capital. Uh, ale uh, companiilor, uh, cum ne putem asigura că există o competitivitate între acestea și capitalul social, cum ne putem asigura că uh, până la urmă activitățile comerciale sunt garantate până la urmă. Eu cred că propunerile inițiale ale Comisiei nu merg suficient de departe în rezolvarea acestei direcții în direcția acestei ambiții până la urmă, după aceea identificarea celor care se află în spatele acestor supuri, deci fondatorilor, aceasta este, din perspectiva mea, în continuare o problemă. Poate că au existat evoluții în, în discuții, dar eu nu am aflat de ele. Apoi, Vreau să spun că registrul uh, comerțului este un document uh, important. Uh, da, sunt de părere că piața internă trebuie să fie promovată, trebuie să fie îmbunătățită, dar nu știu dacă genul acesta de societăți reprezintă neapărat un pas înainte din perspectiva pieței interne. Eu cred că mergem prea departe prin aceste probleme. Uh, am decis că nu, nu dorim să creăm o uh, societate europeană care să facă obiectul acelorași reguli în toate statele membre. Deci această propunere a fost, a, a fost lăsată la o parte, dar uh, s-a venit cu propunerea alternativă a supurilor, care reprezintă practic o Uh, implicare directă în legislația națională, ei bine, uh, eu cred că totuși uh, trebuie să ne gândim foarte, foarte bine la toate riscurile implicate de genul acesta de propuneri. Mulțumesc! I hope that the... Mulțumesc foarte mult! Sper că interpreții mai au răbdare cu noi, domnul Fos. Vielen Dank. Mulțumesc. Vreau și eu să-i mulțumesc uh, întâi de toate raportorului pentru această abordare precaută. Există multe nesiguranțe aici pe care le-a menționat deja doamna Nibler. Se pare că și Consiliul a venit cu uh, modificări substanțiale ale textului original. Tocmai de aceea vreau să întreb președinția Consiliului dacă și în momentul de față ar mai avea o majoritate pentru această propunere, pentru că există sfonduri conform cărora unele state membre nu mai sunt la fel de categorice ca înainte și tocmai de aceea răspund, uh, întrebarea mea. Și la Parlamentul European există o mulțime de temeri, nesiguranțe și tocmai de aceea cred că n-ar fi rău să demarăm o procedură care să ne permită nu să respingem pur și simplu propunerea, pentru că ar fi până la urmă acesta un semnal negativ pe care îl dăm pieței uh, interne. Uh, cred că ar trebui să găsim o cale, o procedură care să ne permită ca în posibilitățile existente să putem veni cu uh, diferite amendamente care să ne permită nouă Parlamentului European să stabilim clar care sunt doleațele noastre. Poate n-ar fi rău să organizăm un dialog informal uh, Um, la care să participe Comisia, Consiliul și Parlamentul, Parlamentul și pe baza acestui uh, trialog neoficial am putea până la urmă să ajungem la un numitor comun și să nu fim obligați a respinge pur și simplu o, uh, propunerea uh, fără a deține neapărat toate informațiile necesare. Tocmai de aceea vreau să rog pe raportor să încearcă, să încerce să găsească o soluție pentru situația în care ne aflăm. Poate o procedură de aceasta neoficială n-ar fi rea, dar într-adevăr trebuie să fim precauți. Mă bucur foarte mult că raportul a fost amânat și vreau să-i mulțumesc din nou pentru asta raportorului. Președintele, mulțumesc foarte mult. Interpreții ne mai acordă patru minute. Deci acum doresc să rog pe domnul Grande să ne spună concluziile sale cu privire la cum putem să continuăm, cum putem să punem uh, acest punct pe, următo- pe ordinea de zi la următoarea ședință și poate doamna Regner poate să ne facă o scurtă declarație. Mulțumesc. Foarte scurt. Și la Consiliu vedem că situația nu e neapărat clară. Există multe reticențe. Am observat că există mari îndoieli. E bine, aceste îndoieli practic nu sunt eliminate de propunerile făcute. Există uh, temeri legate de uh, evaziune fiscală, asigurări uh, sociale neachitate, implicarea sau nu a angajaților, etc., etc. Uh, Digitalita- digitalizarea este minunată, dar când vine vorba de uh, Uh, înregistrarea online, e bine să nu uităm că la trei startup-uri care se înregistrează astfel se prea poate să existe vreo 97 de alte startup-uri care nu au de gând să să trateze într-o manieră echitabilă angajații și tocmai de aceea poate că această propunere nu este neapărat cea care aduce uh, cu sine soluțiile bătute în cuie de care avem nevoie. Poate că n-ar fi rău să venim cu o nouă propunere mult mai viabilă. Ștefan. Domnul ați este rugat să facă o declarație scurtă, foarte scurtă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Eu uh, lucrez la acest dosar în, com în Comisia IMCO și Săptămâna viitoare, în data de 29, vom avea votul în comisie și noi avem foarte multe discuții, ca și dumneavoastră, și există discuții și în grupurile politice. Eu consider că acest dosar se aliniază priorităților președinției, cred în el pentru că cred că va susține competitivitatea, va reduce costurile administrative și birocrația și va crea un mediu mai propice pentru antreprenori. În ciuda tuturor compromisurilor pe care le căutăm, trebuie să păstrăm uh, uh, obiectivul acestui text, adică să-i ajutăm pe antreprenori să se organizeze foarte repede, să creeze companii foarte repede online și să profite cât mai mult de piața internă. Aceasta este practic prioritatea dosarului nostru. În momentul de față, IMM-urile creează mai bine de două treimi din locurile de muncă în Uniunea Europeană, dar mai puțin de 2% din IMM-uri investesc în străinătate. Trebuie să le ajutăm să treacă de acest obstacol, de aceea această propunere trebuie să treacă mai departe președintele. Domnul Pascual de Grande, are cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Uh, Mm, interpreților pentru rădare. Foarte pe scurt. Vreau uh, încă un, acest lucru confirmă prudența. Vreau să le mulțumesc uh, reprezentanților Consiliului uh, și ai Comisiei. Au făcut treabă foarte bună și mulțumesc și noi președinții care vrea să preia acest, acest efort. Dar e clar că există poziții diferențiate și că cred că trebuie să ne reunim la Strasburg să discutăm despre acest lucru, dar ținând cont de ce a spus domnul Vos, că putem să ne gândim și la alte tipuri de dialog uh, informal pentru a ne gândi la modalități de soluționare a acestui uh, dosar. Poate dacă ar, dacă ar fi să discutăm uh, acest lucru acum, cred că ar trebui să uh, n-ar la nimic, uh, trebuie să găsim ceva fiabil. O să vă ținem la curent cu dialogul și cu eventualele sale roade, dacă vor fi. Mulțumesc. Uh, very... Președintele, mulțumesc și eu foarte mult. Punctul 24 de pe ordinea de zi îl va fi prezentat de doamna Kaufman după masă. Mulțumiri încă o dată interpreților pentru răbdare și mulțumesc și colegilor pentru prezența la ședință.